Uh, colleagues, uh, I, we, let's start our meeting because I have some announcement to do. So my while uh, colleagues join us, I will. Stimați colegi, vom începe imediat. Haideți uh, să trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi, adoptarea ordinii de zi. Vă mulțumesc. Am și un anunț legat de regimul lingvistic uh, al ședinței de astăzi. Este o ședință extraordinară. Prin urmare, interpretarea este disponibilă în următoarele limbi, astăzi franceză, germană, italiană, olandeză, engleză, spaniolă, română și greacă, portugheză, cehă, sunt folosit, pot fi folosite ca limbi uh, pasive, adică pot fi vorbite de către eurodeputați, dar nu există interpretare în aceste limbi. Mai am și câte ceva de spus despre uh, negocierile interinstituționale în curs. Pe 4 decembrie a avut loc al patrulea trialog pe PEP. Pozițiile de negociere ale Parlamentului și Consiliului sunt divergente, în special în ceea ce privește autorizarea și uh, înregistrarea uh, pepurilor de către IOPA. Deci, dată fiind această poziție divergentă, s-a ajuns la concluzia că, pentru moment, uh, nu se poate ajunge la un uh, consens în ceea ce privește dialogul CDD-CRD care a avut loc tot pe 4 decembrie, știți că Parlamentul și Consiliu au putut ajunge la un consens. Am îmbunătățit uh, condițiile prudențiale pentru băncile sensibile Am îmbunătățit uh, pozițiile pe riscuri, uh, disponibilitățile de capital uh, pentru aceste bănci, etc. etc. Acum urmează o ședință tehnică care să permită adoptarea textului de către ambele instituții. Și, bineînțeles, totul a pornit de la um, consensul politic interinstituțional la care s-a ajuns în contextul trialogului BRDD deci avem aici o procedură accelerată, excepțională și dată fiind această procedură, iată, am reușit să ajungem la un acord pe marginea pachetului politic. Pe plan politic, deci negocierile s-au încheiat, urmează niște negocieri pe plan tehnic, însă, dar uh, cu toate acestea, raportorii Otmark și uh, Simons pot fi uh, felicitați, la fel și raportorii din umbră, toți consilierii. Vreau să mulțumesc de asemenea Com Comisiei uh, Europene și uh, Consiliului. Cred că am făcut o treabă extraordinară. Calitatea compromisului este una foarte, foarte ridicată. Iată, Parlamentul a reușit uh, să contribuie la reducerea riscului. Am reușit să contribuim într-o manieră echilibrată la acest dosar, ținând, bineînțeles, cont de faptul că trebuie să oferim totuși finanțare echilibrată economiei reale. Iată un compromis care sper uh, că ne va ajuta să mergem înainte în ceea ce privește finalizarea Uniunii Bancare și a pieței de capital. Pe 5 decembrie am avut un uh, trialog pe CEPA, al doilea uh, trialog pe plățile transfrontaliere a avut loc pe 6 decembrie. Am văzut că pozițiile sunt divergente pe anumite puncte, dar există totuși un compromis în ceea ce privește transparența costurilor uh, de conversie și avem uh, programată o întâlnire suplimentară la Strasburg, dată fiind uh, doleanța comisia, Comisiei de a ajunge la un final al acestui dosar. Deci, iată, încă un pas înainte, sperăm că acest act legislativ va putea fi adoptat. Și acestea fiind spuse, putem trece la voturile noastre. Dacă îmi dați și mie lista de vot, v-aș fi recunoscător. Bine, mulțumesc. Haideți să facem întâi un test. Votul s-a deschis. Vot uh, de testare. Și mai avem uh, și pe domnul Ludvigson care nu are cartela de, cartela de vot. Văd uh, că mai există colegi care ni se alătură. Ashley, te rog să introduci cartela de vot. Mulțumesc. apar și alți uh, colegi. Nu știu cine mai, mai trebuie să-și introducă cartela de vot. Bine, perfect. Cred că testul poate fi încheiat acum. Trecem la primul vot. Este vorba despre raportul uh, legislativ, proiectul de raport uh, legislativ în ceea ce privește acoperirea minimă a pierderilor pentru expunerile neperformante. Domnule Ferber, aveți cuvântul? Mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului PPE va juga ca înainte de votul asupra compromisului B să votăm și amendamentul 118 a colegului Madrucelo. Acesta merge într-o altă direcție decât compromisul B și tocmai de aceea considerăm că ar trebui să, vota, să fie votat înainte de compromis pentru a ne putea cristaliza o poziție clară. Mulțumim. Din păcate, noi considerăm că amendamentul nu poate fi supus votului pentru că contrazice până la urmă compromisul. Deci, haideți să trecem la vot. Compromisul A pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul B pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul D C pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul D pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trebuie să ajungem la pagina 26 unde găsim compromisul E pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Votăm acum prin, apel, nom, prin vot cu apel nominal uh, propunerea comisiei astfel adopt, uh, modificată. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. 31 voturi pentru, 14 împotrivă, a 32 pentru, 14 împotrivă, o abținere. Votăm acum deschiderea negocierilor interinstituționale. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. 32, 33, de fapt, voturi pentru, 13 împotrivă, o abținere. Deci, iată, avem majoritatea calificată care ne permite începerea trialogului. Îl felicităm pe coraportorul meu, Mai avem și un al doilea dosar de votat. Raportul Gil. Doamna Pervonș Șperez a cerut cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Știți prea bine din păcate, raportoarea noastră este absentă săptămâna aceasta de la, Brus- uh, de la Bruxelles. N-am mai avut o reuniune a raportorilor din umbră din momentul în care, la ultima noastră sesiune de vot, am amânat dosarul. Prin urmare, am avut parte de un schimb de opinii pe mail cu geometrie variabilă în funcție de grupuri și în plus mai existau și uh, divergențe în sânul grupurilor și acestea uh, aceasta fiind uh, situația, nu am reușit să ajungem la un compromis care să țină cont de doleanțele tuturor grupurilor. Asta înseamnă că mă tem să nu avem o poziție slabă în negocierea acestui dosar. Uh, mai mult decât atât, mă tem să nu avem cumva o poziție divergentă da, față de, sau dacă e să ne raportăm, raportăm la votul nostru pe marginea raportului Poltong. Și știm prea bine că negocierile cu Consiliul, în cazul în care uh, Parlamentul nu are o poziție cât se poate de solidă pe marginea ambelor teme, uh, deci în condițiile acestea, negocierile cu siguranță vor merge în direcția Consiliului. Raportoarea tocmai mi-a adus la cunoștință o încercare, o ultimă încercare de compromis uh, pe marginea unui vot pe care noi îl considerăm cheie în acest dosar. Uh, este vorba despre un text pe care l-am pus la dispoziția grupurilor și uh, mi-ar plăcea să primesc acordul grupurilor înainte de a trece la vot. Dacă nu există acest acord, cer o amânare a votului. Domnul Ferber. Mulțumesc. Regret lucrurile pe care le aud. Am amânat votul de luni tocmai pentru a permite purtarea de discuții săptămâna aceasta și pentru a putea încheia acest dosar în comisie. Pentru că, într-adevăr, sunt de acord cu doamna Beres că pe marginea sau în acest context, nu doar problematica publicărilor, disclosures, să fie inclusă în negocieri și aceste benchmark-uri trebuie să fie, uh, să fie finalizate. Nu e din vina noastră faptul că nu s-au purtat uh, discuții săptămâna aceasta. Noul, noua propunere de compromis uh, ne-a parvenit cu două minute în, în urmă, deci nu știu, nu mi se pare normal să ni se cere să înghițim acest uh, compromis, așa, fără să ne fi gândit înainte la ce anume ingurgităm. Deci, uh, i-aș cere raportoarei să vină totuși la locul de muncă și să se achite de responsabilitatea care îi revine, și anume aceea de a purta negocieri. Dar în cazul acesta e clar că săptămâna viitoare trebuie neapărat să votăm. Există o serie de probleme tehnice, spre exemplu în ceea ce privește prenuncirea standardului Euribor. E nevoie de rezolvarea acestei probleme și dacă, iată, colegii tergiversează discuțiile, ei bine, le amintesc că nu este în interesul nostru al tuturor. Deci, Aș fi de acord cu o amânare până săptămâna viito- viitoare a votului, dar votul acesta trebuie neapărat să fie organizat săptămâna viitoare, pentru că dacă nu, nu mai avem timp. Deci, spune domnul președinte, înțeleg că există păreri divergente pe marginea anumitor uh, elemente, dar acum ne referim la propunerea de modificare a procedurii. Să înțeleg că nu există obiecții legate de, sau în ceea ce privește amânarea votului, dar votul acesta trebuie să fie amânat cel, până cel târziu săptămâna viitoare. Nu există posibilitatea prelungirii termenului. Asta am înțeles din cele spuse până în momentul de față. Deci, dacă primim vreo asigurare a faptului că putem organiza votul săptămâna viitoare, toate bune și frumoase, dar aveți cuvânt. Voi vorbi în uh, olandeză. Sunt într totul de acord cu domnul Ferber. Am amânat deja votul odată și iată astăzi ni se cere să-l amânăm o a doua oară. Pot fi de acord cu așa ceva doar dacă noul text ne parvine la timp sau din timp trebuie să analizăm textul cu atenție și nu ne putem permite o amânare pentru a treia oară a votului. Deci votul trebuie să aibă loc uh, săptămâna viitoare, cel târziu, și trebuie în prealabil să putem consulta textul. Da, într-adevăr, e o cerință sine qua non. Dacă e să votăm un text, uh, trebuie să-l primim uh, în prealabil. Domnul Fox. Mulțumesc, domnule președinte. Grupul meu este de acord cu domnul Ferber încă o săptămână, dar nu mai mult de atât. Suntem de acord cu domnul Ferber încă o săptămână, dar nu mai mult de atât. Bine, atunci uh, trebuie să ținem cont și de restricțiile lingvistice, dar vom avea grijă să planificăm un vot pentru săptămâna viitoare. Deci, luna viitoare, seara, în engleză, și, bineînțeles, textul, conform regulilor, trebuie să fie pus la dispoziția colegilor din timp și vom vota orice ar fi să votăm. Deci votul va avea loc luni. Vă mulțumesc mult, ședința se suspendă. No, it's not closed. So- se suspendă, nu termen nelimitat. Să nu uităm că Elke König uh, ni se va alătura astăzi, președintele SRB, domnia sa ni se va alătura la 10.45, deci vă rog frumos să reveniți la orele 10.45 pentru că ședința continuă.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

Dumnezeu.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

Um, we... Dragi colegi, urăm, reluăm ședința noastră după această scurtă întrerupere și aș dori să-i urez bun venit um, lui Elke König, președinta Comitetului Unic de Rezoluție. Doamna König a fost ultima oară la Comisia noastră pe 11 iulie astăzi își prezintă programul de lucru pentru anul viitor, prezentat deja comunicat membrilor pe 14 noiembrie. În această săptămână, Eurogrupul s-a pus de acord uh, referitor la operaționalizarea fondului de rezoluție unică. În această săptămână s-au finalizat, de altfel Gunnar Hoffman e în sală, am finalizat negocierile cu Consiliul referitor la BERD și uh, regulamentul SRM în ce privește MREL-ul. Avem așadar multe subiecte importante de uh, discutat. Doamnă Crionic, bun venit, aveți cuvântul. Mulțumesc. Îmi cer scuze, domnul președinte întrerupe pentru că peste câteva, peste câteva minute va trebui să merg uh, la conferința președinților pentru a discuta despre Brexit și am să predau um, conducerea ședinței lui Peter Zimon. Domnule președinte, stimați membrii Parlamentului, vă mulțumesc uh, pentru invitație. După cum spuneați, este cea de-a treia și ultima dată când uh, vin la comisia dumneavoastră pentru că nu întrevedem alte situații de criză pe viitor. După cum ați scos în evidență, deja trebuie să ne concentrăm uh, pe activitatea noastră viitoare. Am uh, prezentat, am publicat deja programul de lucru pentru 2019. E un document destul de subțire care se alinează în uh, strategia pe care am publicat-o deja anul trecut cu explicații exhaustive. Am să mă concentrez pe prioritățile noastre viitoare sub un titlu umbrelă și anume atingerea um, rezoluției băncilor. Aș dori acum să vă prezint părerea mea în ceea ce privește o serie de puncte de politică care ne afectează mandatul. Uh, Planificarea rezoluției este absolut esențială pentru a um, putea face rezoluția băncilor. Când vine vorba de rezoluție, de multe ori constatăm că planul de plecare e unul bun, însă nu s-a ajuns la concretizarea acestuia din cauza faptului că circumstanțele s-au schimbat. marea majoritate a resurselor noastre și a timpului eh, se concentrează pe planificarea rezoluției. În eh, acest an, în 2019, sperăm să avem eh, planuri de rezoluție amănunțite care să acopere toate grupurile bancare din mandatul nostru. Pentru prima dată introducem evaluări specifice băncilor în ce privește funcțiile critice, mai ales evaluarea situației în care rezoluția ar fi în interesul public sau nu, sau pentru acele bănci din mandatul nostru cel mai bine ar fi să recurgă la procedura tradițională de insolvență. Am să revin ulterior la acest lucru. În ce privește redactarea, la ora actuală, uh, facem deosebirea între două tipuri de bănci, da, depinzând dacă aceste bănci sunt active în Uniunea Bancară sau atât în cât și în afara Uniunii Bancare. Reflectă în acest fel complexitatea băncii, acele bănci care desfășoară activități în afara Uniunii Bancare trebuie să aibă un colegiu de rezoluție, lucru care are uh, firește un impact asupra calendarului procesului de rezoluție. Iată de ce se înregistrează rezoluții, uh, se înregistrează, îmi cer scuze, rezultate în momente defalcate. E destul de greu să respecti anul calendaristic dacă un proces se desfășoară de pildă pe 15 luni, dacă ai noroc, e destul de greu să suprapui planificarea cu anul calendaristic pentru acele bănci care nu fac parte din uh, acest colegiu, care sunt active doar în Uniunea Bancară. Finalizăm la ora actuală planurile de rezoluție pentru 2018. Redactarea și adoptarea acestor planuri și uh, pentru acele bănci mai complexe, așa numitele bănci de colegiu, a început în laturație maximă abia uh, în timpul verii, pentru că atunci am inițiat procesul de rezoluție, proces care se va finaliza în vara sau toamna anului 2019. Pot părea vești nu tocmai încurajatoare, însă cred că partea bună e că în acest fel putem avea un program de lucru mai complex pentru aceste bănci, mai ales în ceea ce privește faptul că, la ora actuală, avem informații mai clare despre viitorul MREL. Am spus întotdeauna că planificarea rezoluției este un proces și nu un produs. Ca atare va avea nevoie, va presupune timp. Calitatea planurilor de rezoluție se va îmbunătăți în această rundă anul viitor, chiar până în 2021. Implementarea cerințelor minime de fonduri proprii și datorii eligibile reprezintă un efort eh, pe care băncile vor trebui să-l facă în mod continuat. Angajamentul nostru față de bănci eh, a rămas neschimbat. Eh, cu cât băncile încep mai repede, cu atât au mai multe șanse să termine mai repede. Pentru noi, la nivel intern, este foarte important să dezvoltăm, să ne dezvoltăm policiile interne care ghidează unitățile de rezoluție din cadrul Comitetului Unic de Rezoluție pentru a ne asigura că dăm dovadă de consecvență, echitate în abordarea noastră. Sperăm să finalizăm grosul acestui efort când vine vorba de furnizarea de informații amănunțite echipelor noastre anul viitor. Sperăm să putem publica o variantă publică a manualului nostru de rezoluție de dragul transparenței la începutul anului 2019. Acest manual va introduce, va include propuneri, aceste propuneri de rezoluție și va fi, va viza în mod expres băncile pentru acele bănci care au interacționat deja cu noi, nu uh, vor apărea elemente noi, pentru că deja purtăm un dialog susținut. Pentru a intra acum în mai multe detalii, prioritățile pentru echipele noastre pentru 2019 va fi să aplice în practică strategiile de rezoluție. Uh, e un lucru să spui că va presupune vânzarea de active sau că strategia presupune folosirea de fonduri proprii sau din potriva va fi un efort uh, susținut. O altă parte importantă o va reprezenta identificarea și eliminarea obstacolelor din calea um, rezoluției. Este un efort permanent și cred că aici, aici e necesar să scoatem în evidență încă o dată uh, rolul băncilor. Comitetul Unic de Rezoluție așteaptă din partea băncilor să dovedească că sunt gata pentru rezoluție. Noi nu suntem un consultant de IT, putem aborda subiectul, uh, dacă e nevoie de o soluție, ascultăm, după care oferim recomandări. Credem că băncile au înțeles acest lucru. Ne aflăm însă deocamdată într-o etapă de etapă incipientă. Dacă această abordare nu va da roade, ne vom folosi autoritatea pentru a demara proceduri formale. Asta nu accelerează procedura, dar um, e clar că dacă abordarea comună nu funcționează, trebuie să recurgem la mecanismele formale. Cerințele minime de fonduri proprii și datorii eligibile au arătat că trebuie, respect, că trebuie să fie respectate tot timpul. În 2019 am constatat că se va înregistra progres în ceea ce privește definirea acestor cerințe din cadrul MREL, cât și calitatea acestuia. Scoatem în evidență în repetate rânduri că MREL-ul este un instrument cheie în ce privește posibilitatea de rezoluție. O definiție mai ambițioasă, amplificată a obiectivelor MREL uh, va reprezenta obiectiv de politică pentru anul viitor în acest ciclu, 2018-2019, ne așteptăm să adoptăm uh, peste 100 de decizii MREL uh, la nivelul grupurilor bancare Anul uh, trecut, uh, băncile au primit obiective cu caracter indicativ. Acum, pentru prima dată, vom stabili obiective MREL pentru entități individuale, echivalentul unui MREL intern care nu intră la ora actuală în cadru. În acest context și de dragul transparenței, în luna noiembrie am publicat un cadru amplificat de politică MREL pentru acele bănci care nu aveau obiective cu caracter obligatoriu. Sperăm că în zilele și săptămânile care urmează, sper că înainte de Crăciun, să primiți o a doua politică MREL mai strictă, cu mai multe cerințe pentru acele bănci cu colegii de rezoluție. Săptămâna viitoare vom avea un dialog uh, cu reprezentanții industriei în care vom explica aceste cerințe care vor căpăta un caracter obligatoriu în uh, actualul val de planificare a rezoluției. Băncile înregistrează progres. În 2018, cele mai mari uh, entități bancare din Uniunea Bancară au uh, emis instrumente care um, respectă cerințele MLEC și TLAC în valoare de 53 de miliarde, um, apropiindu-se așadar de conformitatea cu cerințele internaționale. Dacă um, privim uh, cum stau lucrurile cu Umbrella, am făcut asta anul trecut și am ajuns la concluzia că e necesară o politică mai strictă cu criterii subordonate obligatorii pentru bănci cu aproape cu o rezervă de aproape 170 de miliarde pe baza datelor din 2017. Nu e o sumă uriașă și cred că constatăm că cerințele sunt mult mai eh, stricte iar uh, cerințele actuale de MRL pot gestiona mai bine această insuficiență de credite. Am ajuns uh, de la 130 la 170 de miliarde. Este o insuficiență de credite care poate fi gestionată. Le dăm băncilor patru ani uh, pentru a recupera Insuficiența de credite se concentrează doar în câteva state membre, situație care nu s-a schimbat, însă va fi nevoie să reducem aceste divergențe în anii care urmează. Trebuie să facem uh, băncile să înțeleagă că pentru ele este foarte important să aibă uh, suficiente instrumente care să le permită redresarea cu resurse interne. Am spus deja, în public există două opțiuni. Fie acumulezi capitalul necesar sau îți uh, reduci ambițiile, cu alte cuvinte, bilanțul pentru ca um, obiectivele tale să se încadreze și cu capitalul disponibil. Ajung uh, și trec acum la pachetul privind Uniunea Bancară pentru a vedea cum stau lucrurile. Credit că am reușit uh, să înregistrăm un progres uh, semnificativ uh, prin mecanismul unic de supraveghere și mecanismul unic de rezoluție. Am reușit să gestionăm cu bine crizele de care ne-am lovit, dar, după cum spuneam, nu cred că e neapărat ideal să recurgem prea adesea la aceste instrumente, pentru că cele din urmă prevenția e cea mai bună soluție. Autoritățile trebuie să continue însă pe acest făgaș. În ce privește cadrul normativ, trebuie să continuăm pentru a finaliza Uniunea Bancară. Ați amintit deja um, faptul că prin fondul unic de rezoluție s-a ajuns la un acord în ce privește mecanismul comun de sprijin bugetar. Trebuie însă să ținem cont de faptul că schema europeană de asigurare a um, creditelor lipsește. Iată de ce în mandatul următor va trebui să vă concentrați pe îmbunătățirea și armonizarea cadrului normativ uh, aplicabil insolvenței în Uniunea Europeană. Avem nevoie de un regim armonizat de insolvență pentru instituțiile financiare din Uniunea Bancară, pentru că asta reprezintă coloana vertebrală a activității noastre. Acum câteva cuvinte în ceea ce privește situația privind pachetul uh, bancar. Aș dori să felicit Comisia dumneavoastră pentru că a ajuns la un acord politic referitor la acest pachet. Nu a fost deloc ușor. Avem nevoie de un cadru de reglementare stabil, dar și băncile au nevoie de acest lucru pentru că la ora actuală dezbaterea spunea, ei bine, acesta e cadrul legal acum, dar haideți să vedem ce va urma. Trebuie să acum să ne gândim că uh, trebuie să ne asigurăm că nu există incertitudini juridice, pentru ca în acest fel să punem în aplicare dispozițiile și pentru a asigura predictibilitate pentru cetățeni și pentru bănci. În ce privește conținutul, trec la veștile proaste în stil tipic german. Uh, se pare că pachetul bancar nu reflectă pe deplin progresul înregistrat în Uniunea Bancară. Există dispoziții referitoare la cerințele interne minime de fonduri proprii, care riscă să creeze fragmentarea competențelor din Uniunea Bancară cu o potențială um, limitare a capacității de absorpție a pierderilor. Dacă le permitem tuturora să procedeze după bunul plac, s-ar putea să nu mai existe după aceea um, nicio resursă disponibilă pentru um, Banca Națională sau pentru dumneavoastră. Suntem suntem uh, conștienți de necesitatea uh, de a asigura sănătatea sectorului bancar. Autoritățile responsabile la nivel de grup ar trebui să fie însă cele care uh, a, să aibă acest mandat și nu fiecare entitate bancară la nivel individual. Credem că acest panchet bancar va contribui la reducerea riscurilor în sectorul bancar, mai ales pentru că introduce um, un volum minim de datorii subordonate în băncile sistemice. Trebuie să facem progrese, însă în același timp în ce privește reducerea riscurilor și partajarea acestora. Mă opresc uh, cu acestea. Mulțumesc foarte mult pentru aceste introduceri. Trecem la o sesiune de 5 minute de întrebări și răspunsuri. grupurile politice primesc uh, cuvântul conform metodei de Hand. Uh, domnul Hockmar. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc doamnei Canic pentru prezentare. Cred că putem spune că din perspectiva autorității de rezoluție, niciodată n-ați avut o situație mai bună. Avem uh, din 2014 brd avem ierarhia, de priorități și în cadrul ierarhiei aveți și instrumentul pentru planul de rezoluție și cu acordurile recente privind PRD și de asemenea și CR-ul eh, avem eh, niște mecanisme clare eh, care se bazează foarte mult pe Uh, Comitetul Unic de Rezoluție pentru a rezolva aceste lucruri. Uh, am vrea o părere mai generală în legătură cu modul în care evaluați nivelul reducerii riscului și cam cum uh, evaluați stabilitatea în sectorul bancar după ce toate aceste legi intră în vigoare. Dar, de asemenea, aș vrea să vă rog să spuneți câteva cuvinte în legătură cu modul în care Uh, faceți un echilibru între pregătirea planurilor de rezoluție și nevoia de a nu <clears throat> pune o povară prea mare asupra băncilor cu toate cerințele legate de datoria uh, subordonată și de MREL în general. Aici a fost uh, o discuție generală, pentru că vrem să existe niște cerințe clare față de bănci, dar pe altă parte nici să nu punem o uh, povară prea mare asupra lor și să nu le împiedicăm să-și îndeplinească rolul în economie. Cred că este un echilibru important și până la urmă cred că am ajuns la un acord destul de bun uh, din ambele perspective. Dar ar fi uh, bine să aflăm de la noastră ce se poate face în planurile de rezoluție ca să asigurăm nu doar o rezoluție a băncilor cât de eficientă posibil atunci când e nevoie, ci și să ne asigurăm că avem bănci cât mai eficiente într-o situație de normalitate. De asemenea, aș vrea să vă întreb, sunt foarte mult de acord cu noastră începește problema uh, sediului gazdă, gazdei. Uh, eu aș fi vrut să ne asigurăm că nu avem această uh, procedură de, de ring fencing, dar vreau să știu ce credeți că uh, puteți face pentru a realiza cel mai bun echilibru din această perspectivă. Și în fine, avem acum cerințe foarte dure în ce privește datoria secundară și în același timp cred că este important să fie foarte clar că nu doar datoria subordonată Uh, este supusă procedurii de bail-in, ci că toată datoria este, poate fi supusă procedurii de bail-in pentru a crea disciplină pe piață și aș vrea să discutăm mai pe, uh, în detaliu. Două minute pentru răspuns, doamna Koenig, vă rog. Intervenție fără microfon. Intervenție fără microfon in particularly on the question... În special începește problema MRL. Cred că anul trecut uh, am spus că au o anumită perioadă, un anumit număr de ani și am încercat să o adaptăm la propriile planuri de finanțare ale băncilor. În același timp, dacă încep discuția și banca îți spune 10 ani e o perioadă bună, atunci evident că trebuie să le spui că nu se poate așa ceva, că nu poți să lași acest proces să dureze la nesfârșit. Dar cred că încercăm să adaptăm uh, cerințele minime de fonduri proprii și datorii eligibile MREL la planurile de finanțare ale băncilor, dar cu niște obiective ambițioase. Uh, reducerea riscului, dimensiunile de reducere a riscului. Aici cred că ar trebui să vă dau un răspuns foarte lung, pentru că e vorba de reducerea creditelor neperformante, uh, conectivitatea interbancară și apoi legătura cu MREL, cu cerințele minime. Dar cred că am realizat uh, uh, reducerea riscului. Asta nu înseamnă că am redus complet complexitatea în sistem, pentru că asta ia timp. Începește uh, regula uh, sediului gazdă. Asta e, uh, trebuie să o mai discutăm. E o invitație ca gazdele să-și asume partea de contribuție, dar ei fac parte din Consiliul nostru, trebuie să-și asume deciziile acolo Uh, în ce privește uh, datoria secundară, aveți absolută dreptate. Este clar că orice tip de datorie, în principiu, și conform hierarhiei stabilite, este, uh, poate fi produsă, supusă procedurii de bail-in, recapitalizării interne. Pentru că altfel, în principiu, putem spune că lucrurile funcționează și în, în practică nu se, nu se face, nu se realizează. Mulțumesc, doamnă König, doamna Beres pentru SND. Mulțumesc, doamnă König. Am multe întrebări pentru dumneavoastră. Mă, vă împărtășesc că uh, îngrijorarea începește lipsa legislației europene în domeniul falimentului, mai ales în sec- și în sectorul bancar. Da, le urez uh, mult uh, succes pre, succesorilor mei în a face acest lucru. Vreau să știu dacă aveți o idee în legătură cu punctul de la care trebuie să pornim în construirea unei astfel de legislații, dacă ne uităm la ce obstacole am avut până acum. Și apoi, ținând seama de un raport de anul trecut, vreau să verific cu dumneavoastră dacă aveți o listă completă de obstacole în calea rezoluției bancare, obstacole în legislația națională, pentru că una dintre dificultățile cu care v-ați confruntat uh, în ultimul an. Și apoi, Spuneți că lipsește un cadru pentru cadru de lichiditate în, în procedura de rezoluție. Care ar fi uh, direcțiile în care ar trebui de acum înainte să, să acționăm în acest sens? I have to say on insolvency law. În ce privește legile privind insolvența, poziția mea Uh, este următoarea. Întotdeauna se spune că e o chestiune pentru miniștri de justiție și foarte uh, uh complicat, dar totuși noi avem uh, EPRD-ul și SMRR-ul, deci ce ne trebuie? Cred că avem bune ingrediente în legislația națională și trebuie să lucrăm asupra unui cadru care să facă legătură, legislativ care să facă legătura între protecția uh, Uh, deponenților, DGSI-ul, și de altă, pe de altă parte posibilitatea de a uh, închide bănci mici și mijlocii conform procedurilor naționale de insolvență, să o facem în mod eficient, adică protejând clienții vă puteți inspira și cred că unii dintre astea chiar ați încercat să faceți din uh, prevederile impuse de FDIC. Nu e vorba de cine știe ce filozofie, e un lucru care există în anumite cadre juridice. Eu aș susține întotdeauna o procedură administrativă și nu una judiciară ca să fie mai predictibilă și sigur după aceea e nevoie și de măsuri de siguranță, dar cred că în ce privește lista de obstacole, trebuie să spun că încă lucrăm și e o bătălie destul de dură și de dificilă încep cu autoritățile naționale de rezoluție, pentru că am cerut tuturor să dezvolte un manual național. Practic, procedurile uh, între decizia de rezoluție și implementarea în legislația națională. Deci nu uitați că legea administrativă diferă de la un stat la altul și în același timp e vorba de o listă, e un subiect care, pe care ar trebui mai degrabă să se aplece comisia, să dea o listă lungă. Noi dăm așa niște uh, sugestii și un plan Dăm detalii, de exemplu, o țară să aibă obligația într-o decizie de rezoluțiune să obțină mai întâi o aprobare uh, judiciară, dar asta înseamnă că rezultatul e puțin uh, greu de prevăzut, pentru că în alte țări nu există această cerință. Dar mai aveți și o altă întrebare, a treia, în legătură cu cadrul de, de rezoluție. Uh, cred că ar fi nevoie de un cadru care să permită rezoluția băncii cu protejarea deponenților. Avem cadru de rezoluție, dar cadru, cadrele de insolvenție, insolvență nu funcționează în aceeași direcție. Unele sunt doar ineficiente, altele pur și simplu nu au instrumentele necesare. Mulțumesc, doamnă König. Următorul vorbitor, ECR, nu există nimeni. Atunci trecem direct la ALDE, domnul Wolf Klintz. Dank. Ehm, ehm, ich habe Mulțumesc. Două elemente vreau să pun în discuție. În primul și în primul rând, cum evo- evaluați acum situația băncii numite Banco Popular? Ei bine, aceasta a fost preluată de altcineva. Preluarea aceasta a venit așa peste noapte și se pare că toate datele pe care s-a bazat preluarea ar fi fost greșite. Acum vreau să vă întreb dacă procedura vi s-a părut corectă, dacă ați fi dorit-o alta și dacă da, cum ați fi dorit să, să arate uh, procedura. În al doilea rând, știm acum că sistemul bancar uh, din Europa este mai fragmentat decât oricând altcândva. Uh, politica uh, BCE a dus la o scădere până la urmă a mm, profitabilității, a profitului băncilor. Și vreau să vă întreb cum anume estimați că va trebui să procedăm pe, în următorii 2-3 ani, dată fiind situația actuală a sistemului bancar? Dați-mi voie să răspund mai întâi la întrebarea privind BPI-urile. Am spus că am avut noroc să putem gestiona rezoluția, dar N-am fost întrebați la ce punct ar trebui să intervenim și era punctul în care banca era pe cale să dea faliment. Trebuie să spun că n-am fi făcut nimic diferit uh, acum privind uh, în trecut. Și am fi examinat subiecte cum ar fi lichiditatea, dar în rest cred că am avut noroc că în colegii spanioli am avut pe cineva care a putut imediat să traducă decizia noastră în legislația națională și să o implementeze. Deci una dintre lecțiile învățate s-a referit la aceste manuale naționale pe care le-am menționat mai înainte. Și întrebarea pe care ne-am pus-o, ce facem cu o autoritate care nu are nicio experiență similară în acest domeniu. Apoi, ce am face diferit? Începește valorile Deloitte E un proces care continuă, există foarte multe litigi acum și ce este mai important poate este că am închis procedura de, bazată pe dreptul de a fi audiat și acum uh, evaluăm toate comentariile înainte să luăm decizia noastră finală. Asta va dura un pic, avem o serie de comentarii care trebuie evaluate acum. Uh, a doua parte, piața bancară care este mai fragmentată ca înainte. Mă rog, e judecata noastră aici. Băncile care nu își realizează costul de capital. Cred că se poate spune că profitabilitatea băncilor europene nu e foarte mare. Ar trebui ele să fie super profitabile. Cred că ar trebui să fie atât de profitabile încât să poată construi Uh, capitalul necesar plus cerințele minime. Și răspunsul dur este că dacă nu pot, atunci trebuie să-și restructureze activitatea. Nu? Dacă nu îți permiți uh, o haină mai mare, trebuie să-ți cumperi una mai mică, pe măsura banilor pe care ai. Nu? Înțelegeți ce vreau să spun. Răspunsul serios Răspunsul serios este că avem o piață bancară fragmentată, dar care încă mai poate să-și îmbunătățească eficiența și, de asemenea, fragmentarea și lipsa de profit ar putea fi și o chestiune legată de faptul că piața e supraaglomerată. Sunt multe argumente aici, uh, încercăm să fim rezonabili în cerele noastre, dar pentru ca o bancă să fie uh, solvabilă și uh, să poată fi uh, uh, rezoluționată, asta este ce ne aș să facem. Deci noi nu încercăm să evităm uh, aceste lucruri. Mulțumesc, doamnă König. Următorul vorbitor pentru verzi, domnul Sven Danke schön, Herr Vorsitzender. Ähm, Frau König. Mulțumesc, domnule președinte. Voi continua în engleză, doamnă König. Două întrebări. Ieri mm, ne-am luat la revedere de la doamna Nui de la BCE. Nu vreau să repet ce am discutat ieri cu această ocazie, dar încă sunt curios să aflu cum vedeți rezultatul trilogului privind BRRD-ul și vreau să știu dacă sunteți mulțumită de rezultat privind această directivă și dacă puteți critica anumite aspecte ale acestui rezultat. În al doilea rând, aș vrea să știu dacă uh, vedeți că apar uh, riscuri uh, de suprapunere și, cum a spus și Peter, mă interesează efectul uh, standardelor contabile și potențiale efecte în acest domeniu Vedem de asemenea uh, activitatea de reducere a uh, creditelor neperformante și vedem și creșterea riscurilor macroeconomice de asemenea. Deci există o preocupare în acest sens și sunteți pregătiți pentru efectele unor astfel de preocupări și de îngrijorări. dați vă să uh, repet ce am spus privind trilogul asupra directivei BRRD. Uh, un trilog până la urmă este un compromis și Astăzi este Crăciunul pentru noastră, doamnă König. Vreau să știu ce vă doriți pentru Crăciun. Ca să fim sinceri, azi e Sfântul Nicolae. Din păcate n-ați pus uh, ghetuța la ușă, așa că nu primiți <laughs> cadouri neapărat. Nu știam că pot să fac o listă de dorințe, dar haideți să fiu uh, corectă. Începește trilogul BRRD. În general, sunt satisfăcută. Uh, domeniul care mă preocupă e legat de faptul că, într-un fel, renaționalizăm uh, dând posibilitatea țării gazdă, statului membru care este gazda unei subsidiare a unei instituții supuse Uniunii Bancare să ceară cu anumite condiții, dar să ceară anumite condiții minime, anumite, uh, un anumit nivel minim de lichidități. Și asta înseamnă că am 5 sau 6 cereri, trebuie să văd cum reușesc să ajung la un nivel mediu. Și asta este un lucru care trebuie examinat. Înțeleg că face parte din compromis, dar e partea care mă preocupă cel mai tare. Deci trebuie să vedem dacă această formulă funcționează și dacă toți avem aceeași atitudine sau dacă, din portiv, asta e o invitație la naționalizare și la delimitarea fondurilor. Apoi, uh, și asta e un răspuns și pentru la întrebarea domnului Clinț. Venim dintr-o perioadă în care uh, soarele a strălucit uh, extraordinar. Deci dacă intrăm într-o perioadă de scădere și unde mai sunt, mai puține, dar mai sunt totuși uh, împrumuturi neperformate din vechea criză, situația nu e ideală. Și nu e vorba doar de aceste împrumuturi de credite neperformante. Dacă te uiți la capitalul băncilor, uneori îți poți pune întrebarea dacă anumite uh, elemente pe care le considerăm capital bancar sunt realmente sustenabile. Ați votat ca să dați băncilor ocazia uh, cumva să digere treptat uh, impactul uh, asupra cadrului de contabilitate a standardelor de contabilitate IFRS 9, dar sigur că ei în viitor trebuie să-și creeze capital de bună calitate și uh, cerințe minime. Uh, e un lucru pe care trebuie să, de care trebuie să ținem seama și nu e vorba doar de cifre aici. În al doilea rând, am văzut că băncile, mai ales băncile foarte mari, și-au făcut temele. Deci, aș spera că suntem într-o poziție mult mai bună decât în trecut, ca să nu uh, am uh, o abordare prea întunecată de Sfântul Nicolae. Miguel Viegas, bine. Domnul Viegas, în numele GUE. Bun dia. Eu tenho sempre uma... Bună dimineața! Porque eu, honestamente, não percebo muito daquilo que... Ca să fiu sincer, toată chestiunea aceasta mi se pare destul de dificilă. Nu înțeleg uh, uh complet despre ce vorbim la această audiere. Eleitorii eleitores lhe un um a sua ajuda. Como é que nós podemos transmitir aos eleitores? Acum trebuie să vindem cumva produsul muncii noastre electoratului. Cum putem să facem asta? Puteți să ne ajutați, ajutați ca să explicăm de ce băncile acum sunt mai puțin îndatorate, fără să folosim indicatori sintetici, modele complexe uh, care au fost create în multe cazuri chiar de bănci. Deci cum putem să vorbim publicului într-un mod clar, să spunem că rata de îndatorare este mai bună? Cum putem explica cetățenilor noștri că sectorul bancar este mai sigur acum decât în trecut, când știm de fapt că ratele de îndatorare sunt foarte mari, de 3-4%? și fondul unic de rezoluție. Cum putem explica cetățenilor noștri că s-a creat uh, ca parte a Uniunii Bancare un fond de rezoluție și am ajuns la concluzia că acest fond nu are suficienți bani în el. Și acum se creează un mecanism prin care guvernele vor susține acest fond. Practic, ă, asta sună ca un fel de robinet nelimitat de credite care să acopere orice criză financiară care ar putea să apară în orice moment. Nu este asta o trădare a valorilor ă, de bază ale Uniunii Bancare, a cărei, cărei idee de bază este tocmai să nu mai folosim banii ă, contribuabililor pentru a recapitaliza sectorul bancar? Well, I think I'm not... Cred că nu Uh, mă ocup de marketingul regulamentelor pe care noastră le adoptați, asta e treaba dumneavoastră, dar sunt uh, într-un dezacord puternic cu une dintre declarațiile pe care le-ați făcut. Cred că, în general, pentru că am fost uh, un supervizor și acum președintele autorității de rezoluție, cred că n-aș fi persoana care se poate spune că e nemulțumită de ce am obținut. Deși, sigur că întotdeauna pot fi rezultate mai bune, dar uh, de la crize, cred că încoace, cred că am realizat foarte multe. Dumneavoastră ați creat Uniunea Bancară, SSM-ul, SRM-ul. Noi uh, lucrăm cu aceste instrumente. Avem instrumentele, avem posibilitatea să o facem, durează să implementăm mecanismele. Ce privește fondul de rezoluție, fondul unic de rezoluție, cred că imaginea pe care ați descris-o nu este complet uh, corectă. Uh, avem astăzi cam 25 de miliarde colectați din industria bancară și introduși în acest fond până la sfârșitul lui 2023 vom avea cam 1% din depozite, deci cam 60 de miliarde, poate chiar mai mult. A existat promisiunea unui, uh, unui backstop pentru acest fond, unei măsuri de protecție o măsură de protecție care trebuie rambursată. Deci am avut o dezbatere lungă și încă mai avem o discuție despre capacitatea de rambursare și în cele din urmă statele membre au fost de acord că acest mecanism de protecție ar trebui să dubleze uh, dimensiunile fondului. Deci ar fi un backstop de vreo 60 de miliarde de euro, care ar fi realmente o măsură de ultimă instanță și care, uh, fiind vorba de bani care vin din ESM, trebuie plătiți înapoi. Deci, contribuabilul ar putea fi în situația uh, ca să susțină timp de 3 sau 5 ani uh, prin prefinanțare acest mecanism, dar până la urmă nu vor fi folosiți banii contribuabililor. Și ca să spunem foarte clar, începește problema lichidității pe care mai lucrăm. Nu ne gândim că riscul aceste prevederi de lichiditate ar trebui să fie asumat de contribuabil. Ar trebui să fie acoperit tot din fondul unic de rezoluție. Deci cred că am uh, ajuns foarte departe. Am făcut multe lucruri, dar mai sunt încă multe lucruri de făcut cu siguranță. Scuze, deci credeți că este posibil ca o bancă să lucreze cu această rată de leveraging de 2-3%? N-am spus asta, Rata de uh, angajare e undeva la 5% în general. Capitalul a crescut. Cred că aveți, uh, și ca să mă întorc și la comentariul domnului Clinț, sunt în favoarea unui, unei piețe bancare diverse, bănci mici, bănci mari uh, și modele de business diferite. Nu toată lumea trebuie să fie la fel, pentru că după aceea ai un efect de turmă. Dar o rată de 2% uh, de leverage nu cred că mai este o realitate. Mulțumesc foarte mult și acum nu văd vorbitorii FDD și NF, deci... Uh, Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame Koenig. Me... Mulțumesc, domnule președinte, doamnă Koenig. Sunt foarte încântată de schimbul de opinii din dimineața aceasta și am uh, două întrebări pentru dumneavoastră. Prima întrebare se referă la relațiile pe care le aveți, la cooperarea de care aveți parte cu autoritățile uh, naționale de rezoluție, uh, autoritățile naționale din state terțe. Vreau să vă întreb dacă există dificultăți anume, uh, vreau să vă întreb cum arată, de fapt, cooperarea cu acești actori din statele terțe și cu băncile din statele terțe. După aceea, datoriile emise conform legislației britanice. Înainte de Brexit, uh, multe bănci și-au emis aceste uh, datorii uh, care fac, sunt calculate în contextul MREL, conform legislației britanice. Iată, din păcate, acum uh, Brexitul bate la ușă și vreau să vă întreb dacă considerați că problema acestor datorii trebuie să fie clarificată sau nu. Uh, ce anume putem face pentru a elimina toate punctele neclare? Mulțumesc! Mulțumesc pentru întrebare. Cooperarea cu uh, autoritățile de rezoluție din statele terțe e de bună calitate, nu mă aștept ca lucrurile să se schimbe. Mă refer aici uh, în special la Statele Unite ale Americii, dar și la autoritatea din Canada sau din Brazilia. Există acolo o serie de bănci europene active. Relațiile noastre de cooperare sunt bune și uh, Iată, în curând va trebui să discutăm și cu o altă autoritate terță, mă refer la Banca Angliei. Uh, deocamdată avem o bună cooperare cu această autoritate. Până în momentul de față tratam uh, autoritatea britanică ca fiind una europeană în afara Uniunii Bancare. De acum înainte, această autoritate va fi uh, autoritatea unui stat terț. Și uh, să știți că ne-am pus uh, problema cooperării acesteia pe viitor. Uh, pentru că să, să nu uităm, uh, până la urmă, trebuie să stabilim în momentul de față așteptările noastre pentru băncile care își au sediul în afara Uniunii Europene, dar au activități în zona euro. Uh, trebuie să stabilim ce anume așteptăm din partea acestora. Noi suntem echitabili și uh, zâmbeam că, când uh, domnul Gigold vorbea despre rămasul bun pe care vi l-ați luat ieri. Zâmbeam pentru că trebuie să stabilim clar ce așteptăm noi de la băncile din afara zonei uh, acesteia reprezentată de Uniunea Bancară. Și am ajuns la concluzia că e, e clar că ne dorim uh, ceea ce e în Uniunea Bancară să fie rezolvabil. Și îmi amintesc uh, de discuțiile sau documentele pe care le discutam în ceea ce privește Lehman Brothers. Ei bine, Liban, uh, Germania, ne spunea, bine, cu mult, mult timp în urmă, că inițial uh, a trebuit să facă ordine în uh, contabilitate înainte de a vedea cum anume pot fi eliminate dator, uh, datoriile. Deci, pornind de la această de la această experiență din uh, trecut, uh, noi vrem să ne asigurăm că știm totul de la bun început, știm datele legate de fiecare bancă în, par- în parte, nu vrem să ne trezim în situația în care, nu știu, apare o criză și atunci începem așa încet, încet să decorticăm uh, diversele relații financiare stabilite de respectiva respectiva bancă aflată în criză. Deci, noi ne dorim ca uh, atât uh, situația băncilor europene să fie cât se poate de clară, cât și situația băncilor care au activități în Uniunea uh, noastră bancară. Deci, în acest sens, o cooperare strânsă cu BCE uh, ne va asigura că uh, totul este cunoscut pentru toată lumea. Și după aceea mai avem și reglementările pentru datoriile emise conform legislației unei, unui stat terț. Uh, ei bine, această legis- aceste, con, uh, aceste cerințe uh, stabilesc clar condi- uh, situațiile în care uh, datoriile sunt uh, și pot fi recunoscute uh, la noi. În momentul de față, Știm clar că există multe bănci care folosesc legea britanică pentru a-și emite Uh, datoriile. Mai există și bănci care folosesc legea statului New York. Ei bine, pentru, statele, pentru băncile care aplică legislația britanică, am stabilit cât se poate de clar că orice fel de nouă datorie trebuie să țină cont de uh, cerințele în vigoare în momentul de față la Uniunea, în uh, contextul Uniunii Bancare. Pentru datoriile emise în trecut, E clar că nu mai poți să mergi la creditori, să spui uh, toate bune și frumoase, dar acum trebuie să introduc o nouă clauză. Ei, analizăm problema și am stabilit clar că dacă oricum datoriile expiră peste un an sau uh, doi, uh, lucrurile stau simplu, noile emisii vor fi, emisiuni vor fi, vor face obiectul noilor cerințe. Rămâne de văzut însă ce facem cu datoriile care vor ajunge la maturitate mult mai târziu. Deci abia am început acum să analizăm problema, încercăm să stabilim care sunt sumele despre care vorbim. Cred că pentru instituțiile de importanță sistemică vorbim despre datorii uh, care fac obiectul legislației britanice în valoare de vreo 100 de miliarde, dar uh, să știți că o mare parte dintre acestea vor expira, vor ajunge la, matura, la maturitate chiar în zona sau în perioada aceea de Brexit. Și deci uh, rămâne să vedem ce facem cu restul datoriilor. Dar vă asigur că vorbim aici despre un dialog sau folosim aici un uh, dialog uh, constant, un dialog uh, care însă nu vizează adeseori băncile mari, ci băncile mici, pentru că băncile mari uh, erau deja conștiente de ceea ce se va întâmpla. Mulțumim, e un subiect într-adevăr sensibil. Bineînțeles, în cursul negocierilor încercăm să ne asigurăm că problemele acestea nu se vor materializa bineînțeles, creăm și uh, planul B de acțiune, ca orice instituție. Deci fac și eu apel la dumneavoastră, e nevoie de prudență pentru a preveni orice fel de perturbări ale pieței. E, e important să ne asigurăm că regulile sunt clare pentru toată lumea și nu sunt nici neechitabile. Ar fi păcat ca o, o bancă să se trezească dintr-o dată cu un portofoliu întreg de datorii neeligibile. Sperăm din tot sufletul ca Brexitul să nu aibă efectul acesta asupra instituțiilor bancare și sunt absolut convins că instituțiile europene se vor asigura că genul acesta de perturbări nu vor exista pe piață. Mulțumesc! Bervanș Perez mai dorește să intervină, nu sunteți pe lista noastră, dar bineînțeles vă dăm cuvântul. Aș vrea să pun o întrebare în numele colegului Jonas Fernandez, care din păcate nu poate fi alături de noi astăzi. Domnia s-a avut un uh, schimb de scrisori cu dumneavoastră. I-ați oferit niște răspunsuri cu câteva zile în urmă. Este vorba despre, din nou, Banco Popular și uh, prezentările de Lloyd. Acțiunile dumneavoastră sunt justificate prin uh, prisma faptului că o evaluare ex post nu ar mai avea niciun fel de impact asupra mm, prețului de vânzare a Banco Popular și nu ar avea niciun fel de impact asupra deciziei de rezoluție. Cu toate acestea, Jonas Fernandez nu vorbește, nu, nu își pune problema reversibilității uh, decizii legate de Banco Popular, ci pur și simplu se întreabă dacă nu cumva decizia dumneavoastră încalcă articolele 36 și 37 din uh, regulamentul 59 pe 2014. Se întreabă dacă nu vă v-ați depășit cumva mandatul în uh, procedura aceasta. Uh, Decizia aceasta oare nu încalcă dreptul creditorilor uh, la o evaluare transparentă care să le permită până la urmă utilizarea unor căi de recurs? Aceasta este întrebarea pe care vreau să o adresăm. Este pentru prima dată când utilizăm cadrul juridic, uh, în cazul acesta, mă refer la cazul acesta al Banco Popular, și în momentul de față, să știți că speța se află în discuție la CEJ, pentru că deciziile luate până acum sunt contestate de o serie de acționari și creditori. Dar să știți că și noi am analizat problema. să punea evaluarea valorii pe piața anumitor active. Aceasta era evaluarea despre care vorbeam, evaluarea numărul 2. Uh, mai există și evaluarea de tip 3 pe care o aveam la dispoziție. Ei bine, după ce am analizat cadrul juridic, uh, am ajuns la concluzia că am procedat corect, nu am încălcat uh, legislația în vigoare, dar acum rămâne ca cei să se pronunțe. Nu e o întrebare suplimentară. vreau să folosesc timpul pe care îl mai am la dispoziție doar. În prezentarea dumneavoastră spuneați în final că actualmente echilibrul între partajarea riscului și uh, reducerea riscului uh, este relativ garantat. Vreau să vă întreb tocmai de aceea uh, ce părere aveți despre EDIS? Știu că nu dumneavoastră vă ocupați de subiect, dar cu siguranță ne puteți da niște informații legate de dosarul EDIS. Eu întotdeauna am fost de părere că dosarul acesta trebuie să fie ținut pe linia de plutire. Ce vreau să spun prin asta? Vreau să spun că dacă ne dorim uh, o ba- uniune bancară solidă și revin astfel la opțiunea aceea de phishing uh, și de uh, garantare a, uh, capitalului, deci uh, îmi dau seama că decesul băncilor străine este întotdeauna în pericol în cazul în care situația nu e clară. Tocmai de aceea e clar că e nevoie de o soluție europeană și pentru garanția pentru depozite, dacă e să avem acel echilibru. Cum începem? Începem cu facilitatea pentru lichidități uh, sau începem cu altceva? Cât de departe trebuie să mergem? Ei, asta nu ține de apanajul meu, ci uh, este de responsabilitatea legiuitorului european. Dar pur și simplu tot anul am spus clar că dosarul acesta n-ar trebui să fie îngropat. Dacă vrem un sistem funcțional, atunci avem nevoie, printre altele, și de un cadru de rezoluție, și de un uh, sistem european de garantare a depozitelor, uh, și de acest fond de rezoluție. Mulțumesc! Mulțumim frumos pentru apelul acesta cu care nu putem decât să fim de acord. Iată, astăzi am demonstrat că cei uh, care se îndoiau că Parlamentul European uh, ar putea adopta un uh, cadru obligatoriu cu privire la creditele neperformante sau înșelat. Deci asta am demonstrat astăzi și de asemenea nu vom precupăți niciun efort în a găsi soluții viabile pentru dosarul EDIS. Asta pentru că ne dorim o finalizare a Uniunii Bancare, o finalizare a eforturilor pe marginea acestui pilon 3, care este atât de esențial pentru uh, cadrul despre care discutăm. Bine, vă mulțumesc mult! Ne revedem luni între orele 7 și 10 și jumătate. Mulțumim, doamnă König, ședința se suspendă.